Allora, io comincio con questo, vero Maria? Con questo e poi vi passo io l'approvazione la, del processo verbale. Sì. <clears throat> Possiamo cominciare la seduta, cari colleghi. Putem să începem ședința, dragi colegi? Să începem așadar. În primul rând trebuie să adaptăm ordinea de zi. Punctele 9 și 33 au fost amânate. Aș propune de asemenea să examinăm deci este o adăugire la ordinea de zi, o, un proiect de scrisoare, ați primit uh, uh, scrisoarea, accesul public uh, la documentele Uniunii Europene, domnul Lichtenberg, va fi analizată această scrisoare mai târziu. De asemenea, din cauza problemelor cu Eurostarul, doamna Wallace o să sosească mai târziu, așa încât punctele 5 și 6 vor fi uh, discutate când sosește mai târziu. Deci, Ordinea de zi este adoptată. Să mergem mai departe la adoptarea procesului verbal al reuniunii din datele 20-21 iunie și 11 și 12 iulie 2011. Comentarii nu sunt adoptate așadar. Acum urmează punctul 4, un schimb de opinie Pini privind un proiect de raport, modificarea directivelor 89666 2005 și 2901 în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale ale comerțului și ale societăților. Domnul Lechner, raportorul, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că atunci când am discutat Cartea Verde, am abordat deja această temă și am ajuns la o, o decizie în acest sens. Atunci când a fost prezentat proiectul, am avut o primă discuție și uh, această interconectare este lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să punem lucrurile în mișcare. Sunt două aspecte legate de această temă în primul rând, uh, chestiunile de fond, ce trebuie făcut și, în al doilea rând, o uh, componentă tehnică care pune probleme. Nu am pregătirea expertiza tehnică în legătură cu modul în care se operează o astfel de platformă și problemele digitale care sunt legate de acestea. Cred că Parlamentul European, în calitate de instituție, deci nu vorbesc individual, ci în, uh, ca instituție, avem această expertiză în structura noastră. Și de aceea poate că ar trebui să ne suflecăm mânecile și să ne punem pe treabă astfel încât uh, să fac, luăm deciziile uh, potrivite. Discutând vom vedea care sunt problemele. Uh, președinția poloneză a Consiliului a făcut foarte mult, a canalizat multe energii și a negociat în cadrul Consiliului pe această temă au elaborat un text care mi-a fost prezentat. L-am uh, citit, l-am parcurs și am constatat că documentul este acum gata pentru a adopta o hotărâre. Însă, în ceea ce privește aspectele tehnice, uh, trebuie să hotărâm anumite lucruri mai târziu. Nu vorbim de deciziile legislative, ci de decizii tehnice care trebuie luate uh, ulterior. Însă pentru a pune lucrurile în mișcare, am uh, uh prezentat acest raport în limba engleză. Dați-mi voie să adaug că competențele mele de engleză sunt uh, destul de limitate. Dar M-am bazat pe secretariat și pe membrii echipei mele și pe cei care reprezintă președinția poloneză. Trebuie să stabilim, să creăm un portal, o platformă nu vom uh, crea un nou registru european. Trebuie să vă spun asta așa cum am spus-o și la Cartea Verde. Aceasta înseamnă că trebuie să existe un format standard. Și în această privință dați-mi voie să spun că limba este un element foarte important. Există un index și titlurile indexurilor vor fi disponibile în toate limbile Uniunii Europene, astfel încât utilizatorul să știe care sunt categoriile atunci când face o căutare. Apoi însă ceea ce, se, ceea ce va găsi utilizatorul se va uh, uh, prezenta în limbile uh, naționale. Aceasta presupune o mare responsabilitate, dat fiind că informațiile conținute sunt extrem de importante, așa încât Comisia trebuie să-și asume responsabilitatea pentru crearea acestui registru. Însă partea operațională, componenta operațională ar putea fi delegată. Vorbim acum de, căut, de un, ă, stabilirea de crearea unui motor de căutare acest uh, ar trebui să fie obligatoriu pentru toate statele membre și facem referire la legislația națională în ceea ce privește uh, registrele comerțului, registrele societăților uh, comerciale din fiecare stat membru. Un, o serie de aspecte care mi s-au părut importante. În, inițial era un uh, termen de 15 zile pentru înregistrare, nu mi s-a părut că este corect și uh, termenul este imediat. În uh, ceea ce privește numărul unic, acesta poate fi discutat și stabilit în cadrul textului. Am preluat o serie de, un număr mare de acte delegate este o tendință pe care am uh, uh, criticat-o în uh, Comisia IMCO. În acest caz există un aspect specific. Am rugat președinția poloneză să facă cât se poate de mult pentru a include acest lucru într-un text juridic. Dar această problemă nu poate fi uh, introdusă în partea dispozitivă a textului. În al doilea rând, uh, ați putea să fiți surprinși, dar am spus că unele aspecte vor fi uh, uh, rezolvate prin acte delegate, altele prin uh, dispoziții de punere în aplicare. Prin actele de delegate, Comisia elaborează actul și Consiliul, două sau trei luni după aceea, uh, le discută. Dar atunci când e vorba de actele de punere în aplicare, situația este diferită. Statele membre trebuie să fie de acord. Și pentru că vorbim de lucruri cât se poate de tehnice, care la urma urmei sunt legate de tot ceea ce trebuie să facă statele membre cu registrele uh, societăților comerciale și așa mai departe, dacă Comisia și statele membre sunt de părere că atunci când o procedură tehnică trebuie pusă în aplicare, asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm Parlamentul nu va avea posibilitatea să uh, respingă ceva uh, ce s-a hotărât în acest caz vorbim despre dispoziții foarte tehnice și Parlamentul nu are expertiza de a face altceva. E important pentru statele membre să se consulte cu experții lor și să fie mulțumiți că împreună cu Comisia pot să să fie mulțumite statele membre de schimbările făcute. Trebuie să vă reamintesc că am uh, introdus și punctul meu de vedere în aceste propuneri. Uh, punctul meu de vedere nu coincide întotdeauna cu cel al uh, Consiliului, însă pentru a, a, trebuie să așteptăm traducerea și după aceea să avem discuții serioase pe toate aceste uh, aspecte. Dat fiindcă Președinția poloneză a acordat atâta atenția și energii. Am dorit să fac lucrurile să progresează cât mai, progreseze cât mai mult uh, cu putință. Mulțumesc, uh, domnule Lechner. Să uh, dezbatem acum. Evelyn Lechner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare foarte uh, compactă, domnule Lechner. Aș vrea să adaug și eu câteva lucruri. Desigur, nu avem uh, expertiza tehnică aici, însă trebuie să ne pronunțăm asupra unui subiect care este foarte important și va avea consecințe de ordin practic. Avocați, uh, not notari uh, vor fi incluși în aceste registre. De aceea trebuie să creăm un climat de încredere. Ținând cont de toate acestea, vreau să vă spun următoarele. Participarea statelor membre în acest registru este obligatorie. Asta constituie o problemă cheie. Dacă vom pune în mișcare un astfel de proiect, toate statele membre trebuie să fie implicate. Apoi un alt punct pe care l-ați menționat și pe care uh, l-aș uh, aborda și eu aici. Ați vorbit despre expertiza tehnică pe care nu avem și ați spus că acest lucru justifică recurgerea la actele delegate uneori și să ne încredem în uh, Comisie și în statele membre că vor pune în aplicare acest lucru așa cum trebuie. Când e vorba de Comisie, Comisia este cea care trebuie să aibă această expertiză, însă, în calitate de eurodeputat, uh, sunt uh, rezervată când este vorba de astfel de aranjamente, mai ales ținând cont de faptul că Comisia nu va fi cea care va exploata această rețea, ci o va delega unei terțe părți, cel mai probabil. Așadar, această combinație mă face să fiu mai reticentă în legătură cu uh, acest regim, pentru că este vorba Uh, de necesitatea de a analiza foarte atent uh, lucrurile. Uh, apoi, în ceea ce privește amendamentul 21, unde vorbiți de renunțarea la trimiterea la protecția datelor. Vreau să știu de ce faceți asta. Pentru că vom adopta în curând, se va discuta în curând legislație nouă privind protecția datelor, nu-i așa? Da, bun. Mergând mai departe. ceea ce ați spus în legătură cu participarea obligatorie a statelor membre. Vreau să accentuez acest lucru în mod deosebit. Este o, cheie, o problemă cheie. Mulțumesc. Ci sono altri interventi? Mulțumim, Evelyn, Preș spune președintele. Mai sunt și alte intervenții? Dacă nu, poate reprezentantul Comisiei Europene dorește să spună ceva. Se pare că nu. Atunci declarăm închis acest punct și trecem mai departe. Cum ziceam, punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi vor fi amânate pe mai târziu, până când vine și Diana Wallis. Așa că, deocamdată, mergem la punctul 7. Schimb de opinii cu privire la recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă. Raportor este Antonio Lopez Isturis. O să vă rog, stimate colegă, să faceți astfel încât să luăm uh, ambele puncte de care se ocupă domnul Antonio Lopez Isturiz White, și 7 și 8. 8 se referă la drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Cred că ar fi util să procedăm așa. Da, domnule președinte, mulțumesc. Am să încep cu punctul 7 și uh, voi spune că parte a pachetului acela privind uh, pachetul pentru victime care a fost lansat pe 18 mai se regăsește și aici. Mai avem apoi și o directivă la care eu sunt raportor pentru aviz uh, și aceasta este referitoare la punctul 8. În ce privește regulamentul însă, el face parte din pachetul privind Ordinul European de Protecție, care este uh, deja aplicat de multe state încă din 2009. Acesta face parte din dreptul penal și Comisia dorește ca acest pachet să fie extins și la sfera civilă, nu doar penală. Mie mi se pare că ideea este bună și felicit Comisia pentru această inițiativă, deoarece va completa protecția victimelor și va face ca acest lucru să fie prezent peste tot în politicile europene. Desigur, Parlamentul trebuie să joace un rol cheie în acest proces. Noi vrem să completăm uh, activitatea statelor membre care a fost uh, concretizată atunci în septembrie 2009 prin Ordinul European de Protecție. Acolo s-a dispus uh, recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție civilă atunci când există riscul de amenințare serioasă la adresa integrității fizice sau uh, psihice sau chiar libertății unei persoane. Pe lângă hotărârile judiciare și extrajudiciare, avem deci, iată, încă o metodă care permite recunoașterea automată a hotărârilor judecătorești uh, din alte state membre. Acest lucru ne va permite să economisim timp și bani. Nu vom mai avea nevoie de procedurile de execvatori dacă avem acest text și această directivă. Unii sigur vor spune că va fi uh, greu să aplicăm certificatele, însă eu cred că avem o șansă bună de a discuta aceste dificultăți. Dacă cineva are ceva de spus, uh, haideți să discutăm. Și tot cu privire la regulament, vreau să spun că în ce privește calendarul, eu sunt deschis, bineînțeles, la orice sugestii sau idei din partea colegilor și cu siguranță sper să fim gata înainte de Crăciun și să putem avea votul cândva la finele lui martie anul viitor și votul în plenare să fie în aprilie sau mai de preferință în aprilie. După cum ziceam, sunt gata să primesc contribuții din partea colegilor. În ce privește directiva, punctul 8, am să fac un rezumat scurt. Noi avem de redactat un aviz al Comisiei Jurii pentru a oferi o protecție de tip orizontal victimelor infracționalități, indiferent despre ce infracțiune vorbim. Propunerea mi se, mi se pare foarte bună, deoarece vine cu garantarea unor drepturi pentru victime și totul începe de la contactul inițial cu autoritățile. Este vorba despre traducere, interpretare și acces la serviciile de sprijinire a victimelor, dreptul la un avocat gratuit, rambursarea costurilor și așa mai departe. Nu voi spune aici uh, toate elementele. Vreau doar să spun că e foarte important că există aici un concept, o viziune cu privire la drepturile victimelor. Nu există niciun fel de discriminare privind accesul în justiție și nici uh, compensarea sau rambursarea. Toate acestea sunt esențiale pentru sprijinirea victimelor în timpul unui proces. Este vorba despre cheltuielile judiciare, cheltuielile medicale și chiar uh, tratamentul psihologic. Din păcate, există și o lacună și acest lucru se referă și la țara mea. Victimele terorismului nu sunt uh, cuprinse aici. Comunicarea Comisiei din 18 mai, care însoțește pachetul referitor la protecția victimelor, la punctul 4, vorbește despre categorii specifice de victime și menționează acolo și victimele terorismului și mai apar și la 3.18, dar pe urmă, ele sunt ignorate. De exemplu, la articolul 18, când se vorbește despre victime vulnerabile. Acolo, în mod evident, apar minorii, cei cu dizabilități, cei care au uh, fost uh, agresați sexual și uh, cei care au fost traficați. Dar în această listă eu aș vrea să fie adăugate și victimele actelor teroriste. Și voi face acest lucru. Vreau doar să vă spun de pe acum însă ca să știți ce am de gând. Și vreau să știu dacă sunteți de acord cu mine. Și în fine, În ce privește calendarul, acesta este similar cu cel de la punctul 7. Voi încerca să vă transmit textul înainte de Crăciun și uh, votul să fie programat cândva la începutul anului viitor. Repet, sunt uh, deschis la orice sugestie din partea colegilor și, desigur, sunt interesat să aflu și ce are de spus reprezentantul comisiei. Vreau să discut cu cât mai mulți oameni posibil, astfel încât avizul și um, textul să fie unul cât mai bun. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Președintele, mulțumim pentru acest raport. Există intervenții din sală? Se pare că nu. Comisia, eventual? Nu. Declarăm închis și aceste punct, aceste puncte. Trecem mai departe. Un punct nou tot al lui Diana Wallis. L amânăm. Mergem deci la punctul 10. Evelyn Regner ne va vorbi despre a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale referitoare la transferul frontalier al sediilor înregistrate. Evelyn Regner Mulțumesc, domnule președinte, să știți că am înregistrat un progres notabil. La comisia noastră am uh, vorbit uh, deja despre transferul sediilor companiilor. Acum Iată, discutăm despre cea de-a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale referitoare la transferul frontalier al sediilor înregistrate. De mult trebuia să rezolvăm această problemă și uh, știm că avem uh, un raport din ianuarie 2009 al lui Lehner, care a fost adoptat deja, deci nu facem nimic nou aici, calea era deja pregătită. pe piața unică a Uniunii Europene, dacă o societate își uh, transferă sediul, nu ar trebui să își uh, demoleze clădirea sau sediul deja existent și să-l reconstruiască într-o altă țară. Este un anacronism. Nu ar trebui să înceapă de la zero dacă dorește să se mute într-o altă țară. Vrem să evităm birocrația și cheltuirea de resurse în mod inutil. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de legislație nouă privind uh, transferul transfrontalier al sediilor înregistrate. Iată de ce ni s-a cerut uh, să inițiem un act legislativ în acest sens. Am mai multe elemente de amintit aici. Am încercat să tratez principala problemă chiar de la început, și anume problema sediului companiilor. În Europa există o criză de încredere în acest sens. Investitori și uh, contribuabili, fondurile, fondurile de capital privat, uh, Toate acestea trebuie să se știe exact unde sunt situate. Cei care vor să investească vor să știe unde își trimit banii. Nu vrem să avem de-a face cu companii fantomă care au pur și simplu o cutie poștală și un simplu nume. Comisia a evitat, a eludat să abordeze anumite probleme aici ce se întâmplă atunci când uh, compania își transferă nu doar sediul, ci și operațiunile, de exemplu. Transparența este o altă problemă, transparența de informații. Dar acest lucru a fost deja inclus în raportul lui Klaus Lehner. Să nu uităm însă că transparența trebuie să-i vizeze și pe angajații, trebuie să poată fi consultați și există deja un aviz în acest sens care a fost adoptat cu o majoritate foarte largă de fapt, a existat un singur vot împotrivă. Am făcut trimitere la acest aviz în textul meu și uh, am făcut uh, trimitere de asemenea și la reglementările uh, din domeniu care cer consultarea angajaților în aceste cazuri. Deocamdată atât am să vă spun și Vă comunic doar calendarul. Pe 22 octombrie expiră termenul de depunere a amendamentelor, iar pe 22 noiembrie vom vota în comisia noastră, jurii. Aștept uh, cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră și uh, să văd ce părere aveți. Vreau să avem un schimb de vederi constructiv și să contribuim cu toții la acest raport care va cere Comisiei Europene să treacă la acțiune legislative. Președintele, mulțumesc, Evelin. Mulțumim pentru acest raport. Declar deschisă dezbaterea. Cine dorește să intervină? Nimeni? Nici aici. <clears throat> Uh, Comisia Europeană, chiar că e luni astăzi, Bun. Trecem mai departe la punctul 11. Sebastian Valentin Bodu este raportor pentru un cadru de guvernanță corporativă pentru societățile europene. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, cu privire la acest raport, uh, aș vrea să spun că eu nu cred că el ar trebui să se aplice Uh, decât companiilor listate și companiilor mari, primari înțelegând uh, sau importante, nu mari, înțelegând cifre de afaceri, înțelegând că ele activează în domenii sensibile, monopoliste. Altfel spus, nu văd de ce acest raport s-ar aplica la IMM-uri. IMM-urile au nevoie de flexibilitate și nu de reguli uh, stricte. Am să iau pe rând uh, câteva din problemele pe care Comisia în Cartea Verde le-a expus. Uh, Consiliul de Administrație, cu privire la uh, acest organism, cred că ar trebui să nu să, facem o, să tragem o linie clară de demarcație între președintele Consiliului de Administrație și directorul general, directorul executiv, CEO-ul. Uh, aceste două funcții așadar trebuie să fie separate, să fie persoane distincte. De asemenea, cred că regulile acestea n-ar trebui să se aplice la uh, executiv, n-ar trebui să intrăm peste executiv cu, cu uh, uh, uh deciziile noastre, ar trebui să ne oprim la uh, Consiliul de Administrație, la Board. În ceea ce privește componența Boardului, a Consiliului de Administrație, cred că ar trebui să ca acesta să conțină persoane cu Uh, expertiză în domeniu, uh, de exemplu foști executivi sau actuali executivi, dacă care nu se află în conflict de interese și nu oameni care nu au legătură de, uh, deloc cu, cu această funcție. Poate că ar trebui să profesionalizăm ca această funcție să devină chiar o meserie aceasta de, de uh, membru în Consiliul de Administrație și nu să fie persoane care trec doar o dată la, nu știu cât, la trei luni și participă la o ședință și pe pleacă acasă. Uh, în ceea ce privește compoziția consiliilor de, consiliilor de administrație, cred că ar trebui să uh, mergem pe o diversitate, să creștem rolul non-rezidenților, mai ales în companiile multinaționale. În ceea ce privește femeile, uh, ar trebui ca numărul lor să crească, rolul lor să crească, dar eu personal nu cred că soluția este o cotă obligatorie, atât din motive de selecție, cât și din motive legale, pentru că, din punctul meu de vedere, încalcă dreptul de proprietate al acționarului de a alege pe cine vrea în Consiliul de Administrație și mai degrabă aș merge, pentru a crește rolul femeilor, aș merge pe o cotă flexibilă. Ce este cota flexibilă? Este uh, un set de reguli pe care fiecare uh, companie va fi obligată să le adopte, să le publice, să le respecte și conform, conform cărora aceste companii vor anunța în ce modalitate găsesc ele de cuvință să-și mărească numărul de femei în Consiliul de Administrație și la ce cotă vor să ajungă. De ce nu vreau să pun o cotă fixă? Pentru că, de exemplu, dacă o companie acum are 1% femei în Consiliul de Administrație, să-i spui că în 3 luni să ajungă la, la 40% mi se pare, pe lângă nelegalitate, probleme de, de legalitate, mi se par mi se pare că apar și probleme de, de selecție. Și atunci prefer să merg pe o cotă flexibilă, cel puțin pentru început. Deci companiile să stabilească singure care este numărul de cota, procentul de femei pe care intenționează să-l atingă și cum vor să atingă acest, uh, acest procent. Um, în ceea ce privește um, activitatea administratorilor, cred că ar trebui să mergem pe o combinație din, între uh, o regulă strictă și uh, un uh, cod de conduită în ceea ce privește numărul de mandate pe care o persoană poate să-l dețină în consiliile de administrație. Așadar, aș merge pe un maxim 5, e un exemplu, nu e, e bătut în cuie, un maxim 5 mandate pe care o persoană poate să dețină, dacă acea persoană dacă acelei persoane îi se oferă mai mult de 5 mandate într-un Consiliu de Administrație, companiile, compania sau companiile respective care depășesc numărul de 5, conform principiului comply or explain, vor trebui să explice public de ce uh, au depășit uh, acest număr, pentru ce motive, astfel încât toată lumea, începând cu investitorii și terminând cu autoritățile, să poată să vadă uh, acest lucru. Uh, în ceea ce privește remunerarea uh, membrilor Consiliului de Administrație, aici nu, nu sunt mari probleme, probleme sunt uh, mai degrabă la, la executivi. În orice caz, ca regulă ar trebui ca acestea să fie stabilite de către adunarea generală și atât pentru Consiliul de Administrație cât și pentru directorii executivi și nu neapărat, uh, uh, în niciun caz nu aș fi de acord cu o plafonare a, a remunerațiilor, ci cu aprobarea lor, așa cum spuneam, de către adunarea generală a acționarilor și nu neapărat de aprobarea cuantumului, ci de aprobarea a politicii remuneratorii, uh, deci de modul de calcul și de stabilire a remunerațiilor și nu neapărat de sumele absolute. Din motive de Uh, privațiune, de confidențialitate. În ceea ce privește riscul, uh, cred că riscul operațional uh, nu ar trebui să fie, cum se întâmplă acum, o problemă care să țină strict de, de management. Cred că ar trebui ca și Consiliul de Administrație să se implice în, în, acest, în această problemă și de aceea cred că ar trebui să întărim rolul comitetelor de pe lângă Consiliul de Administrație, Comitetul de Risc, Comitetul de Audit, Comitetul de Remunerare, în ceea ce, ce privește uh, acționarii, uh, e adevărat că rolul lor este important, dar uh, eu cred că uh, uh, problema fundamentală a acestui raport uh, este aceea de a întări rolul administratorilor și nu neapărat al acționarilor, pentru că dacă un acționar nu vrea să se implice, e cam greu să, să-l facem să se implice. Evident că îl putem stimula și propun câteva, câteva metode de stimulare Uh, de exemplu, una dintre ele ar fi uh, uh, votul electronic, acesta să fie obligatoriu, deci în companiile care li se aplică acest raport să se poată vota electronic. Nu pot fi de acord însă cu votul obligatoriu, cred că la fel este o încălcare a dreptului de a decide acționarului dacă votează sau nu votează. Uh, de asemenea, acționarii ar trebui să fie lăsați să coopereze între ei, în anumite state membre fiind interzise acordurile dintre acționari. Cred că până la urmă este ceva normal, natural și ar trebui să fie și legal ca acționarii să poată să se consulte între ei și să decidă împreună de, de, asupra modului în care vor vota la o viitoare adunare generală sau la viitoare adunări generale. Uh, reguli foarte stricte ar trebui să aplicăm Uh, în ceea ce privește conflictele de interese dintre, uh, pe care, la, la care acționarii, uh, pe care acționarii le pot avea, astfel încât atunci când există tranzacții între părți cu interese, cu aceleași interese, cei care sunt în conflict de interese să, se, să anunțe conflictul de interese și să se abțină de vot, în caz contrar urmând a suporta sancțiuni începând cu nulitatea tranzacției respective. În ceea ce privește acționarii minoritari, cred că aceștia trebuie să se bucure de protecție împotriva abuzurilor majoritarului, pe de-o parte, dar pe de cealaltă parte ă, ar trebui evitate situațiile în care acționarul minoritar îl hărțuiește pe cel majoritar, ă, folosind legislația în mod ă, abuziv. În ceea ce privește consultanții, e greu să găsesc un termen în limba mea, Uh, uh, um, termenul consacrat în dreptul anglosaxon este stewardship. Um, aceste, aceste contracte între acești uh, consultanți asupra modului de vot și acționari trebuie lăsate în continuare. Cred că aceștia au rolul lor de a colecta de pe piață de voturile neexprimate de către acționari în schimb, cred că acestea ar trebui făcute public, deci ar trebui ca aceștia să anunțe public modalitatea în care votează și va trebui să ne gândim foarte atent uh, la problemele privind conflictul de interese când un astfel de proxy advisor colectează procuri de la acționari cu interese uh, diferite. Așa cum spuneam uh, la început în ceea ce privește uh, numărul de mandate, cred că ca și regulă fără a exclude excepțiile. Ca și regulă ar trebui să adoptăm principiul comply or explain uh, și nu al normelor obligatorii, nu al uh, uh, directivei sau regulamentului, pentru că e mai ușor să, să, avem niște reguli flexibile pe care le putem modifica, dar cu aplicarea strictă a acestora, așadar atunci când o companie uh, uh, derogă de la regulă, aceasta să se facă într-un mod transparent, în speță compania să anunțe foarte clar că a derogat de la regulă și de ce a derogat, care sunt motivele. Ehm, în final, uh, uh, ultima, uh, ultima problemă, cred că nu ar trebui să avem o obligativitate a unei analize asupra funcționării companiei sau Consiliului său de administrație din partea unui analist extern în mod obligatoriu, deci ar trebui cu astfel de analiză să fie încurajată, dar ea să, să fie opțională și în niciun caz să fie standardizată, astfel încât uh, compania chiar să beneficieze de pe urma acestui certificat, să spunem, care să adauge valoare companiei, să fie folosit de companie, de exemplu, pentru a atrage capital și nu să se transforme într-o într chestie birocratică pe care fiecare companie va să fie obligată să o bifeze numai pentru că așa spune legea. Mulțumesc, aceasta este uh, opinia mea preliminară. Bineînțeles că din momentul acesta, după ce o voi trimite raportorilor din umbră, Uh, vom stabili împreună o dată la care să ne întâlnim să discutăm asupra acestor probleme. Mulțumesc! <coughs> Grazie della relazione. Mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră. Acum dau cuvântul lui Evelyn Wegner. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu succintă. Aș dori să ridic totuși un aspect foarte important. Vorbim despre guvernanța corporatistă și un cadru uh, pentru companiile europene. Noi nu dorim ca lucrurile să se desfășoare ca până acum business as usual. În contextul de față al crizei economice și financiare, ne-am dat seama că au loc unele lucruri inacceptabile Iată de ce aș dori să ridic aici principiul fundamental care se referă la faptul că în momentul în care este vorba de orice acțiuni voluntare, Acestea nu înseamnă că nu vor funcționa neapărat, ci că, în practică, cel mai adesea nu funcționează. Trebuie să ne gândim nu numai la acțiunile voluntare, ci la acțiunile care pot fi controlate și impuse. Vă dau un exemplu din țara mea, Austria. De curând s-a revizuit codul privind uh, guvernanța corporatistă, iar în uh, consecință s-a observat că în țara noastră, unde avem uh, companii, unele companii cu răspundere limitată, numai patru dintre acestea Uh, respectă regulile. Restul de 261 nu o fac. Iată de ce este limpede că trebuie să luăm măsuri. Este imperios să depășim acest caracter voluntar. Iar în ceea ce privește cotele, Raportorii din umbră se vor întruni pentru a analiza acest aspect mai în amănunt, sunt conștientă de asta, dar cred că propunerile comis, comisar Reding ar trebui să se bucure de sprijin și ar trebui să le preluăm aici, în dosarul nostru privind guvernanța corporatistă. În egală măsură ar trebui să vedem dacă putem uh, aduce mai multă diversitate. Aceste aspecte trebuie sprijinite în momentul în care este vorba de hotărâri luate de lucrători. Trebuie să ne îndreptăm către o mai multă participare a lucrătorilor decât uh, existența acestui club cu ușile închise, club închis. Deci aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră. Un alt interventi. Domnul președinte, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Comisia? Nu. Bun. În acest caz, mergem mai departe. La punctul 12 dau cuvântul lui Mariel Galo, care tocmai a sosit alături de noi să ne vorbească despre asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un prim schimb de opinii cu privire la Uh, regulamentul VAMAL uh, de combatere a contrafacerii, care se înscrie în cadrul strategiei Comisiei Europene pentru înființarea unei piețe unice în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală și care ține în egală măsură de planul de acțiune VAMAL pentru combaterea contrafacerii adoptat pentru perioada 2009-2012. Aș dori să vă dau niște cifre care au fost furnizate de Comisia Europeană pe 14 iulie, care ne arată amploarea acestei probleme. Fiindcă este o problemă serioasă. Numărul de interceptări vamale s-a dublat între 2010 uh, față de anul trecut, trecând uh, de la 43.500 la 80.000. Confiscările de, traf, de colete poștale au trecut de la 15.000 la 43.000 în 2010 față de 2009. Principalele cart articole confiscate sunt țigările, 34%, produsele electrocasnice, 14,5%, iar aici, de fapt, e vorba de produse menajere în care intră săpun, haine și jucării, care reprezintă 7%, după cum bine știți. Miza aici o reprezintă sănătatea și siguranța cetățenilor noștri. Iar în acest prim schimb de opinii, aș dori să vă fac o prezentare a schimbărilor propuse de comisie aduse a regulamentului 1338 uh, și să comentăm aceste propuneri. În ceea ce privește sfera de aplicare, trebuie știut că această propunere lărgește sfera de aplicare a regulamentului din 2003. Pentru a intra aici și non-comerciații, uh, topografia produselor și modelul de utilitate. Și uh, intră în sfera de aplicare și așa numitele importuri paralele și dispozitivele care doresc să ocolească măsurile tehnice. Eu salut uh, lărgirea sferei de aplicare propusă de comisie, mai ales în ceea ce privește importurile paralele, iar aici trebuie să vă spun că am avut deja un schimb de opinii cu Comisia IMCO pe marginea acestui subiect. Aș dori să vă reamintesc că este vorba aici despre o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, dat fiind că în majoritatea cazurilor autorii acestor importuri paralele sunt implicați și în contrafacerea de bunuri. Astfel încât, pentru a putea evita un, o, o supraîncărcare la nivelul volumului de lucru a autorităților, autorităților vamale, ar trebui să le punem la dispoziție documentele necesare care să le permită verificarea mărfurilor pentru a vedea dacă aceasta nu a făcut obiectul un, unei activități de import paralel ilicit. În ceea ce este sfera de aplicare, excluderea mărfurilor care nu au caracter comercial din bagajele personale se menține. Iar aici suntem cu toții de acord în ceea ce privește utilitatea acestui lucru. În cele din urmă, în ceea ce privește tranzitul de medicamente și acesta a fost exclus din regulament, dar poate că știți, s-a făcut acest lucru pentru a se evita un conflict între Uniunea Europeană și India, precum și Brazilia, în, la Organizația Mondială a Comerțului. Eu uh, iau uh, notă de acest uh, acord, dar cunoaștem cifrele furnizate de OMC Organizația Mondială a Sănătății, mă scuzați, OMS, și știm că medicamentele contrafăcute sunt, uh, circulă în foarte multe țări din Africa, din Asia, America Latină și mai ales în uh, țări uh, unde economia este în tranziție, acolo se înregistrează cel mai mare număr de medicamente contrafăcute. Deci trebuie să ținem cont de această realitate. Cel de-al doilea punct, după sfera de aplicare, al doilea punct pe care trebuie să-l ridic, se referă la procedura simplificată de distrugere a mărfurilor. Aceasta este o nouă propunere care face obligatorie procedura simplificată de distrugere a mărfurilor și prevede, iată un lucru foarte important, o prezumție de consimțământ pentru mărfurile de contrabandă și uh, provenite din piraterie, ceea ce accelerează această procedură și o face mai puțin birocratică. Ne face astfel să câștigăm timp. În al treilea rând, un al treilea aspect pe care doream să-l ridic aici, care necesită discutarea în incinta noastră, este vorba despre micile colete, micile trimiteri poștale. Aici sunt de acord cu introducerea unei proceduri specifice pentru acestea, iar articolul 24 al propunerii explică modul în care se va pune în aplicare acesta. Dar aici trebuie să avem o delimitare foarte clară între uh, această noțiune, a acestei noțiuni, o definire foarte clară a acesteia și avem alineatul 5, asupra căruia ar trebui să ne aplecăm în măsura în care se acordă un termen de 20 de zile persoanei care declară aceste bunuri pentru a confirma că își dă consimțământul pentru distrugerea mărfurilor. Pentru o procedură care se dorește a fi simplă și rapidă, un termen de 20 de zile pare prea lung. În egală măsură, trebuie să ne aplecăm asupra chestiunii responsabilității autorităților vamale în ceea ce privește aducerea de lămuriri pe marginea acestor cazuri de distrugere a mărfurilor. Un ultim aspect se referă la garanțiile procedurale. Această nouă propunere introduce garanții procedurale de mare însemnătate și clarifică toate termenele pentru reținerea mărfurilor suspecte, precum și condițiile în care autoritățile vamale ar trebui să transmită informațiile cu privire la aceste trimiteri proprietarului și condițiile de aplicare a procedurii care autorizează distrugerea mărfurilor sub controlul autorităților vamale în cazul în care se presupune încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Dreptul la apărare, adică dreptul de, uh, a, de a-și uh, susține partea, este și el garantat. Toate drepturile și interesele părților implicate trebuie să fie respectate, dar trebuie să evităm aici proceduri uh, lungi și anevoioase, proceduri repetitive, care ar putea să compromită principalul obiectiv al acestei legislații. Aici este vorba despre protecția intereselor economice ale întreprinderilor noastre și abia pe urm- și, a, și în egală măsură este vorba despre protecția sănătății și securității cetățenilor europeni. În ceea ce privește calendarul, după cum bine știți, domnule președinte, sunt implicate aici trei comisii. IMCO este responsabilă pe fond, domnul Croțman este raportor, INTA și juri doresc să fie comisii asociate. Negocierile pentru uh, distribuirea competențelor nu s-au finalizat încă. IMCO, la ora actuală, la raportul Croțman are ca um, are, va avea pe 28 februarie 2012 vot, iar la juri, în ceea ce mă privește pe mine, vreau să vă spun că proiectul meu de aviz va fi prezentat undeva în luna, uh, de la, după începutul lunii noiembrie, ceea ce ne va permite să votăm la următoarea reuniune a comisiei noastre din 2012. Cred că acesta este un uh, calendar uh, care poate fi pus în practică. Îmi dau seama că acest subiect nu este unul foarte sexy dar și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna Galu. Domnul Speroni are cuvântul. Seară la colega per la sua presentazione e Aș vrea să mulțumesc colegei noastre pentru prezentarea făcută și am câteva întrebări. Una se referă la necesitatea de a accelera distrugerea. Desigur, Procedura cea mai rapidă va fi în interesul ambelor părți. Însă, aș dori să știu de ce acest lucru este menit să protejeze societățile. De îndată ce suspectul, produsul suspect de contrafacere a fost reținut la vamă, dacă distrugerea se face într-o lună sau într-un an, nu cred că acest lucru este semnificativ pentru societățile respective. Oricum va exista o competiță, compete, concurență neloială. Aceste bunuri se află într-un depozit, dar nu văd că este legătura cu protejarea uh, societăților. Apoi, în legătură cu costurile uh, distrugerii, cine le suportă? statul membru care face distrugerea sau aceste costuri trebuie să fie suportate pe cei care încearcă să importe ilegal uh, astfel de bunuri. Eva Lichtenberg. Vreau să semnalez câteva aspecte. În primul rând, am discutat Am discutat deja importurile paralele. Dacă aceste importuri se fac obiectul uh, unui regim uh, foarte strict, atunci ele nu vor mai putea fi face obiectul uh, comerțului uh, pe internet. Aș vrea să știu dacă vom vota asupra acestui aspect. Apoi, în legătură cu costurile distrugerii bunurilor respective. Este o chestiune esențială și sunt sigur că o vom discuta. Președintele, mulțumesc. Domnul Ekström. Deja am uh, purtat, am făcut un schimb de opinii pe această temă, așa încât nu o să repet ceea ce am mai spus. Problema esențială este că merge dincolo de uh, dreptul uh, material în unele aspecte. de autorității vamale dreptul să confiște bunuri. Două exemple. Unul este importurile paralele, despre care a vorbit doamna Lichtenberger, importurile paralele sunt legale, dau posibilitatea, ă, dacă va mare posibilitatea să le rețină, atunci se extinde dreptul material asupra acestora. Însă, acest lucru trebuie uh, făcut în mod uh, asumat prin legislație, nu dând doar posibilitatea autorității vamale să facă acest lucru. Apoi, transporturile mici, expedițiile mici, în calitate de reprezentant al partidului meu, cred că contrafacerea bunurilor ă, trebuie oprită. Este un fenomen negativ, evident, și în unele cazuri, nu în toate, ele în esență dăunează ă, din punct de vedere economic, dar uneori și ă, sunt dăunătoare pentru sănătatea omului. Dacă un consumator cumpără o pereche de pantofi care sunt contra, contrafăcuți, consumatorul este victima unei infracțiuni sau poate să fie situația în care consumatorul știe că perechea este contrafăcută și totuși dorește să o cumpere. A cumpăra obiecte contrafăcute constituie uh, Uh, o infracțiune în unele state membre, dar nu în toate. Poți să cumperi ceva online și din motive de neînțeles, pentru că persoana poate nu cunoaște regulamentul, autoritatea vamală îi uh, oprește produsul respectiv Vrem ca uh, consumatorul să aibă încredere în comerțul uh, uh, online. Dar în țările unde acest lucru este legal, nu văd de ce autoritatea vamală poate să aibă dreptul să oprească un asemenea import. Președintele, alte intervenții? Nu? Dacă raportorul dorește să, raportoarea dorește să intervină din nou, da, aș dori să uh, îi răspund întrebării domnului Speroni. Desigur, există pro proceduri de compensare a prejudiciilor suferite de uh, societăți. Acestea nu sunt în pierdere, însă în ceea ce privește costurile de distrugere, E vorba de articolul 27, unde se discută acest lucru. Desigur, titularul drepturilor uh, își suportă aceste drepturi, însă poate să uh, ceară rambursarea acestor costuri de la cei, cel care a contrafăcut uh, produsul respectiv. Însă trebuie să îl găsești, pentru că produsele vin din China sau din alte țări care nu sunt ușor accesibile și care nu colaborează uh, cu autoritatea vamală. În ceea ce privește importurile paralele, ele constituie o problemă serioasă care merită atenția noastră și cred că de aceea Comisia cred că va răspunde mai bine Uh, întrebării domnului Angstrom. Este o chestiune pe care trebuie să o analizăm. Ceea ce este sigur e vorba de importuri paralele uh, ilicite, despre acestea vorbim. Multe persoane deja mi-au explicat că în cea mai mare parte a cazurilor importurile paralele ilicite se aflau Uh, în aceeași, în același camion cu produse contrafăcute. Este o realitate de care trebuie să ținem cont. Vă mulțumesc! Președintele Comisia dorește să intervină? Nu. Bine. Atunci uh, am uh, terminat și acest punct. Acum îi dau cuvântul lui Ian Filip Albrecht, care va vorbi despre dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de comunicare după arestare. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aici avem de face cu o propunere care a fost uh, înaintată de Comisia Europeană și face parte, care face parte din foaia de parcurs pentru a înființa niște proceduri uh, minime în materie penală. S-a început cu asigurarea interpretariatului și acum există și o scrisoare cu privire la drepturile garantate care spune că informațiile trebuie să fie comunicate în manieră armonizată într-o procedură penală. Acestea trebuie completate cu dreptul la un avocat în materie penală. Acesta e următorul pas. E foarte important să se aplice această foaie de parcurs pentru Parlamentul European chiar. În uh, ultimii ani ni s-a tot pus întrebarea referitoare la înființarea unor standarde minime în acest domeniu. De exemplu, uh, ce facem în legătură cu recunoașterea reciprocă în materie de cooperare judiciară și polițienească? Ei bine, oamenii din toate partidele vor uh, avea o părere foarte pozitivă cu privire la o astfel de propunere, sunt convins. Noi, Parlamentul, am cerut să existe această propunere de mult timp. Totuși, uh, va trebui să emitem și noi un aviz al Comisiei Jurii și uh, să ne asigurăm că atunci când sunt elaborate aceste standarde minime, ele respectă procedurile legale adecvate. Deci ne pare bine că noi reușim uh, încă de pe acum să dăm un aviz. Comisia competentă aici este Comisia Libe, așa că e bine ca noi uh, să dăm avizul nostru mai curând, ca ei să poată ține cont de el atunci când își formulează textul. La Consiliul de Ministri a existat o primă dezbatere cu privire la propunerea Comisiei, așa că este foarte important ca și noi în Parlamentul European să fim uh, la înălțime, să fim și noi în pas cu Consiliul. Acum uh, să vă spun uh, reacția care a fost transmisă de șase state membre în Consiliu Există șase state membre care nu vor să accepte propunerea Comisiei și motivele lor includ, printre altele, și faptul că ele consideră că deja oferă un nivel foarte ridicat de protecție juridică pentru cetățenii lor. Ceea ce înseamnă că după această armonizare ar oferi și mai multă protecție. Eu unul cred că argumentul acesta al armonizării standardelor la un nivel foarte ridicat nu ar trebui să provoace niciun fel de reticență. Mie mi se pare că acesta ar trebui să fie obiectivul spre care tindem toată lumea ar trebui să se bucure de un nivel foarte ridicat de protecție în materie penală. În materie juridică, de fapt, peste tot. Și avem uh, niște hotărâri foarte bune ale Curții Europene de Justiție în acest sens și deci mi se pare salutar că propunerea Comisiei Europene elaborează câteva repere și că are o formulare similară când vorbește despre accesul la un avocat. Similar cu uh, ceea ce a spus uh, Curtea Europeană de Justiție și Comisia pentru Drepturile Omului. De asemenea, vreau să mai subliniez că dacă vorbim despre sarcina probei în uh, procedura penală, e bine, aici este foarte important de multe ori să vedem dacă părâtul, dacă acuzatul a avut acces la un avocat sau nu. Acest lucru poate să afecteze în mod negativ procedura penală. Dovezile pot fi constate inadmisibile ulterior dacă părâtul nu a reușit să se consulte în mod adecvat cu un avocat. De exemplu, dacă se stabilește că nu au fost respectate standardele minime, drepturile minime ale părâtului, întregul proces poate fi uh, pur și simplu anulat. Deci cam aceasta cred că ar trebui să fie direcția avizului nostru, jurii. Am subliniat deja nevoia de protecție specială pentru copii și alte categorii vulnerabile. Am făcut referință întotdeauna la aceste categorii în trecut și vom continua și pe viitor. De asemenea, am mai spus că există unele situații în care nu putem uh, accepta derogările pentru anumiți uh, resortisanți, pentru anumiți cetățeni. Adică, acolo unde constrăm că nu este necesar, nu ar trebui să se acorde derogări pentru uh, anumite curiozități, pentru anumite specificități ale dreptului național. Fiecare stat membru poate să facă modificări, desigur, dar dacă fiecare face după bunul plac, ce mai rămâne din armonizare? Mai curând sau mai devreme sau mai târziu, directiva va deveni pur și simplu inutilă. Multe state membre îndeplinesc deja normele acestea comune și, așa cum a și semnalat Comisia Europeană, unele chiar le depășesc. Totuși, e important ca noi, aici la Parlamentul European, să încercăm să agrem o normă cu care toată lumea să fie de acord și spre care toată lumea să tindă, să o aplice să ne asigurăm că derogările, că excepțiile rămân doar excepții, câteva aici și acolo unde e necesar. Trebuie să reducem numărul de excepții și de derogări la un minim posibil. Cam acestea sunt uh, amendamentele pe care eu uh, le-am adus și uh, în continuare, aș fi uh, bucuros să văd uh, că raportorii din umbră doresc să ia parte la o întâlnire cu mine. Am organizat o astfel de întâlnire săptămâna viitoare. Sigur că raportori din umbră nu sunt prezenți acum, dar poate ceilalți colegi din comisie doresc să facă amendamente sau vor schimbări ale avizului. Sunt foarte deschis la orice colaborare avizul este doar într-o formă preliminară și îl putem modifica. Direcția în care mergem însă cred că este bună și uh, din câte mi-am dat seama și raportorii din umbră sunt de acord cu acest lucru. Sper să putem avea un aviz comun cât mai curând posibil și aștept să aud care este poziția dumneavoastră. Mulțumesc! Președintele are cuvântul colegul Stoianov. Mulțumesc. Eu cred că putem spune că, de fapt, aș vrea întâi să știu care este părerea raportorului. Discutăm, nu așa, despre dreptul de a da un telefon. Constituția bulgară spune că oricine, orice persoană arestată sau reținută poate fi uh, Se pare că este o problemă cu transmiterea interpretării. Va trebui să luăm. Reluăm, deci. În filmele americane pe care le vedem, ceea ce discutăm noi astăzi se numește dreptul la un telefon, dreptul de a da un telefon. Am să trec acum la limba juridic și am să vă spun că în Bulgaria, Constituția noastră prevede că orice persoană arestată are dreptul de a beneficia de asistența unui avocat imediat din momentul arestării. Totuși, există un decalaj între realitate și teorie. Acum trei ani eu am fost reținut, am fost arestat și fără să se țină cont de imunitatea mea parlamentară. Și atunci când ai cătușe la mâini și când uh, ți se dau șuturi, când ți se dau lovituri în cap, e cam greu să-ți aperi drepturile. Această problemă este foarte importantă. Aceste drepturi sunt înscrise într-o serie întreagă de documente. Știm că oricine are dreptul la asistență, la un sprijin pe își judiciară, cu toate acestea, de fapt, nu știm cum să procedăm în practică. În filmele americane vedem că e foarte simplu să dai acel telefon dar eu, când am fost arestat, n-am avut acest drept. Prin urmare, pot să spun că drepturile mele au fost încălcate. Așa că um, eu consider că aceste drepturi trebuie înscrise în mod explicit în documente. Termenele de asemenea trebuie specificate. Eu, când am fost arestat uh, în uh, țara mea de poliție, am fost reținut uh, pe o durată de 24 de ore. Numărul este același și în alte state membre. Deci eu cred că drepturile arestatului trebuie să figureze undeva în mod foarte clar și explicit. Să se spună la ce fel de comunicare are drept arestatul, prin ce mod și așa mai departe. Deci totul reglementat cât mai clar. Eu am să fac tot ce îmi stă în putere pentru a-l ajuta pe domnul Albrecht și a ne asigura că avizul este unul bun, dată fiind experiența mea personală în acest sens. Speroni. Mulțumesc, domnul Speroni. Mulțumesc, domnule președinte. Între timp mi-am găsit răspunsul la întrebare în timp ce frunzăream documentul. Mai dorește să ia cineva cuvântul? Nu? Comisia? Merci, uh, Président. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte succint. Mulțumesc domnului raportor Albrecht pentru prezentarea sa și pentru laudele adresate comisiei, precum și pentru proiectul domniei sale de aviz. Această propunere se referă la dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de comunicare cu o persoană terță după arestare. Această propunere este una hotărătoare pentru ca spațiul uh, de justiție european să devină realitate. Propunerea este foarte importantă fiindcă accesul la avocat uh, reprezintă caracterul uh, reglementat al procedurii penale și, ce, și ne permite să garantăm un proces echitabil corect. Propunerea comisiei, așa cum s-a spus, prevede în egală măsură dreptul oricărei persoane arestate de a comunica cu familia sa sau cu o autoritate consulară sau diplomatică de pe teritoriul Uniunii Europene. Aici este vorba despre resortisanți, dar acest lucru este valabil pentru toate persoanele arestate, indiferent de naționalitate. În ceea ce privește dreptul de acces la un avocat, aici se reia jurisprudența uh, Uh, Curții Europene a Drepturilor Omului, cum ar fi hotărârea Saldus din 2008, care stabilește că dreptul de acces la un avocat trebuie să fie pus în mișcare de la prima interogare a suspectului de către poliție. Propunerea comisiei, bineînțeles, uh, lămurește aceste drepturi, le, fa- le uh, include într-un cadru rațional și depășește jurisprudența curții. Am vorbit despre articolul 5 și 6, dreptul la comunicare. Este vorba de drepturi care nu se regăsesc în jurisprudența curții. Același lucru este valabil și în momentul în care se face propunerea prezenței avocatului sau dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor legate de mandatul uh, de arest european. Este vorba de emiterea acestea o propunere care a fost foarte dragă Parlamentului European și care, bineînțeles, depășește uh, um, jurisprudența Curții de Drepturile Omului. Deci propunerea depășește așa, această jurisprudență, dat fiind că, fiind vorba despre o propunere legislativă, sunt descrise activitățile care pot fi exercitate de avocat uh, în numele clientului său. Avocatul trebuie să poată juca un rol activ. Acesta trebuie să poată asista, să fie prezent la toate interogatorile desfășurate. Trebuie să poată pune întrebări pentru a obține lămuriri. Acesta are dreptul de a fi prezent uh, în momentul în care sunt colectate probele, în momentul în care are loc o perchiziție în prezența clientului său, asta uh, cu excepția unor cazuri excepționale. Propunerea încearcă din răsputări să găsească un uh, echilibru între uh, drepturile apărării și nevoile cercetării, anchete. Iată de ce ni se solicită o exceptare de la acest drept pentru o perioadă limitată și în condiții stricte, în condiții excepționale. Propunerea nu prevede acest lucru decât în momentul în care se dovedește necesar pentru a proteja viața unei persoane. Iar în cele din urmă, un lucru care a fost ridicat și de domnul raportor este vorba despre faptul că propunerea are o prevedere cheie în ceea ce privește despăgubirile în cazul în care dreptul la un acces la avocat este încălcat în momentul în care sunt colectate probe fără prezența unui avocat, acestea nu pot fi folosite pentru obținerea condamnării unei persoane care i-a fost, i-a fost încălcat acest drept uh, de acces la un avocat. Astfel se garantează eficiența acestei directive odată ce aceasta va fi adoptată, ceea ce ne dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult și o să mă opresc aici în această etapă, însă sunt gata să vă răspund tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul raportor, domnule Albrecht. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să lungesc prea mult discuțiile, însă aș dori să mă asigur că pot răspunde unei întrebări, unei chestiuni care a fost ridicată aici. Este vorba de diferența între teorie și practică în statele membre europene și modul în care s-a manifestat aceasta. În în toate statele europene ne dăm seama că apare întrebarea dacă unele drepturi teoretice de pe hârtie sunt aplicate în practică. Există modele de bune practici și modele codașe, să spunem, în Uniunea Europeană, dat fiindcă încercăm să stabilim aici un cadru juridic european, avem mandatul european de arestare și alte uh, dispoziții juridice la nivel european care se vor extinde pe viitor, dat fiind, deci, acest context, este important să existe un standard obligatoriu în toate statele membre, iar acest caracter obligatoriu, această obligativitate, joacă aici un rol foarte important. În statele membre unde e loc de mai bine, ar trebui să existe posibilitatea de a se raporta la unele standarde europene. Până acum se încerca ajungerea câte cele mai joase standarde, deci invers față de ce ne dorim noi, în ceea ce privește armonizarea celor mai bune practici la nivel polițienesc, uneori se identifica cel mai jos standard, dar aceasta este o abordare greșită. Nu ar trebui să ne îndreptăm pe această cale. Noi, la Parlamentul European, trebuie să identificăm care este cel mai înalt standard, ceea ce am făcut în ultimii ani și vom face și în continuare prin aceste rapoarte. Trebuie să ne asigurăm că nu căutăm doar un standard minim, de pildă respectarea Convenției privind drepturile europene privind drepturile omului. Trebuie să avem standarde mai înalte, să căutăm să, să armonizăm la acest nivel. Deci, eh, Constituția germană, în Constituția germană, standardele sunt foarte înalte în ceea ce privește procedurile penale, deci alte state trebuie să se raporteze la acestea. Este foarte important să se țină cont de acestea și să uh, putem, și acest lucru să influențeze standardele comune pe care le-am adoptat. Deci nu trebuie să încercăm să ne aliniem la nivelul de jos. Un alt argument important care trebuie adus în discuție aici este faptul că dacă în câțiva ani, în momentul în care Uniunea Europeană va ratifica uh, Convenția Europeană privind drepturile omului, Directiva pe care dorim să o adoptăm la ora actuală va trebui să fie și ea analizată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg în calitate de instrument juridic, astfel încât este foarte important să avem standarde înalte și să permitem acestor standarde înalte din Constituțiile europene ale unor state membre să își aducă amprenta asupra acestor documente. Trebuie să ținem cont de diferențele din legislațiile naționale, dar trebuie să ne aliniem la standardele cele mai înalte. Aceasta ar trebui să fie abordarea noastră. Vă mulțumesc! Domnul, domnul Stoianov dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez o întrebare comisiei. Mi se pare că ni se propune ni se propune din partea comisiei standardele ni se propun standardele minime, adică intervenția avocatului la primul interogatoriu al suspectului. Dar în majoritatea statelor membre habeas corpus nu este aplicat în unele state membre, totuși este aplicat și adesea habeas corpus este aplicat înainte de primul interogatoriu. Deci, mă întreb dacă avocatul nu ar trebui oare să fie prezent și înainte de primul interogatoriu chiar și înainte ca suspectul să fie constituit suspect pentru a putea să se aplice prin intermediul avocatului habeas corpus. Am concluză acest punct. Mulțumesc. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Trecem mai departe la punctul 14. Doamna Lichtenberger este raportor. Dar nu putem vota. Înainte de ora 5 nu putem vota. Nu putem vota mai devreme. Cum spuneam, îi propun acum Evei să ne prezinte acest raport și după ce mai vedem. Dați-mi voie să vorbesc germană. accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Aici abordarea noastră trebuie să fie întemeiată pe transparență maximă. Acest lucru este limpede. Am încercat să o apucăm pe această cale, să îmbrățișăm această abordare. Comisia competentă pe fond a hotărât să se miște mai rapid decât era prevăzut inițial. Mie, cel mai important lucru, mi se pare a fi faptul că trebuie să ne reamintim de când durează acest lucru. Avem deja propriile noastre propuneri în acest sens. Iar ce facem noi aici? Este ca reacția unei propuneri inițiale ale comisiei care nu se referă decât la o parte redusă a acestui subiect. Noi încercăm să extindem această sferă, fiindcă ne temem că restul pachetului, foarte important pentru noi, s-ar putea să se piardă altfel. Noi sprijinim raportul elaborat de domnul Cashman Aveți în dosare o scrisoare Termenele au fost schimbate pe la jumătatea procedurii. Asta este o problemă. M-aș bucura dacă ați accepta propunerile mele. Activitatea noastră a fost îngreunată și de faptul că a avut loc o pană de curent la ultima noastră reuniune, deci ne-a fost uh, și mai greu să ne organizăm. Îmi cer scuze, dar nu a ținut de noi acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Bun. Atunci va trebui să facem pauză un sfert de oră. Reveniți, vă rog, la ora 5.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 Am uh, discutat uh, punctul 14, raportul Evei Lichtenberger, dar pentru că s-a făcut ora 5, putem să și să-l și votăm. Aș dori să supun la vot uh, propunerea Evei Lichtenberger, accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nimeni? Se adoptă. O salutăm uh, pe Dana Wallis, uh, care este acum prezentă. O să supunem la vot soluționarea alternativă a litigiilor de natură civilă, comercială sau familială. Așadar, să trecem la vot. Mă bucur să te văd, Diana, spune președintele. Așa încât să trecem la vot soluționarea alternativă a litigiilor. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO B pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotrivă se adoptă. IMCO D ca o adăugire pentru împotrivă se adoptă. IMCO E partea a doua cine este pentru împotrivă se adoptă. IMCO F, partea a doua, pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Un moment, spune președintele. Trebuie să repetăm. Votăm 22. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 4 pentru, împotrivă, adoptat. IMCO 7, partea 1, pentru, împotrivă, adoptat. IMCO 7, partea 3, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, să numărăm. O să reluăm. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. se respinge. Compromisul 6 pentru împotrivă adoptat. Amendamentul 30 pentru împotrivă respins. 31 pentru împotrivă respins. 32 pentru împotrivă Adoptat. 33. Pentru. Împotrivă. Adoptat. IMCO 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 18, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 2, prima parte. Pentru. Împotrivă. Adoptat. IMCO 8. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 10. Pentru. IMCO 10. Împotrivă. Respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Adoptat. IMCO 19. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 41 pentru, împotrivă, adoptat. IMCO 11, partea a doua, pentru, împotrivă, respins. IMCO 15, pentru, împotrivă, adoptat. IMCO 20, pentru, împotrivă, respins. Să verificăm. IMCO 20. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă se adoptă. IMCO 3, prima parte, pentru. Împotrivă, adoptat. Să votăm raportul în asamblu sau pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat în unanimitate. să trecem acum la raportul Lene în ceea ce privește Convenția de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor. Un singur vot pentru, împotrivă, abțineri, adoptat în unanimitate. Votăm acum raportul Manders. E vorba de un aviz, de fapt, dimensiunea europeană a sportului. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 3. Karim. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul de compromis Manders. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 8 compromis pentru, împotrivă, adoptat. Votul final privind proiectul de aviz pentru, împotrivă, trei voturi împotrivă. Să repetăm votul. Pentru că am impresia că Françoaza a șovăit. Deci votăm proiectul de aviz pentru împotrivă 3. Deci se adoptă. Abțineri. Se adoptă. O să suspendăm pentru 3 minute lucrările pentru că o să trecem la discuțiile cu ușile închise. Involving Parliament. Questo è a porte chiuse. Ah. Porte chiuse. Se, se le può dire che il resto lo votiamo. Il resto lo votiamo a porte chiuse. Comincia. Restul ședinței va fi cu ușile închise